de un domeniu prioritar al uh, agendei digitale europene. În orice caz, cred că trebuie să milităm pentru, să luptăm pentru acest obiectiv. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Dezbaterea se încheie astfel. Votul va avea loc la Bruxelles în două săptămâni, în timpul sesiunii mini-plenare. Următorul raport, raportul Marii Paulson, evaluarea și analizarea planului de acțiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010. Văd că doamna raportor este în sală, deci îi dau cuvântul pentru 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi. Bunăstarea animalelor este un subiect care îi preocupă pe aproape toți cetățenii europeni. Este un subiect important pentru toți. Bunăstarea animalelor nu este doar o chestiune care îi privește doar pe agricultori. Este o chestiune legată de identitatea noastră. Care este părerea noastră despre Europa? Ce face parte din civilizația noastră europeană? Este vorba aici despre respectul față de uh, ce, ființele care ne însoțesc în această viață. Raportul meu, care a fost adoptat în comisie, se referă mai ales la planul uh, pe 5 ani al comisiei pentru 2000, care a fost inițiat în 2006 și a fost uh, în grija doamnei Iegle atunci. El a fost deja pus în aplicare uh, în mare totalitate, doar un punct există unde mai sunt probleme, și anume respectul. De aceea am uh, pregătit o schiță pentru un nou program multianual care sper să fie și pus în aplicare, astfel încât uh, prevederile uh, care sunt deja în vigoare să fie îmbunătățite și respectate. În primul rând, este vorba despre directiva cu privire la bunăstarea porcinelor și despre problema care apare și reapare a transporturilor uh, lungi și foarte dureroase pentru animale. Așadar, respect, controle, sancțiuni în ceea ce privește directiva, directivele și regulamentele pe care deja le-am adoptat în Uniunea Europeană. Pe lângă acestea, mi-aș dori să regândim puțin lucrurile, să încercăm să gândim mai în perspectivă, mai holistic. Aș dori să avem o legislație uh, comunitară cu privire la protecția animalelor care să reglementeze în mod fundamental modul în care pe piața internă europeană se uh, protejează animalele, care ar trebui să fie uh, regulile minime. Acest lucru este important din două motive. În primul rând, din, pentru competiție, pentru concurența de pe piața internă, astfel încât nimeni să nu mai uh, scape uh, și să fie avantajat de pe urma unor comportamente care fac rău animalelor și, în al doilea rând, avem cerințe foarte înalte față de producătorii noștri europeni, crescătorii de animale și de aceea e nevoie și de o protecție uh, împotriva unei, unei concurențe neloiale din partea producătorilor din state terțe. Nu putem să avem pretenții foarte mari față de proprii noștri producători dacă nu impunem aceste cerințe și celorlalți producători din afara Uniunii Europene. Și sigur că cineva trebuie să și plătească bunăstarea și protecția animalelor. Chiar dacă acest lucru nu este foarte popular, uh, acest lucru se poate finanța prin, uh, prin impozite. De exemplu, asta e o altă discuție. Avem nevoie, în orice caz, de o rețea, nu de o instituție nouă, ci de o rețea pentru cooperare între uh, instituțiile care există deja în acest domeniu în Europa și care au o activitate foarte bună. Și nu în ultimul rând, este de asemenea important să luăm uh, în considerare controle cu privire la interdicția utilizării antibioticelor. Mă gândesc aici, în primul rând, la pericolul uh, rezistenței la antibiotice, mai ales la bacteriile zoonotice, care sunt un mare pericol pentru sănătatea publică. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Paulson. Acum trecem la procedura intervențiilor spontane. Domnul Davis, văd că dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer la un act legislativ uh, pe care domnul comisar, care a fost comisar pe energie, îl cunoaște foarte bine. Este vorba de directiva găinilor ouătoare. Se referă la uh, standardele referitoare la cotețele ce conțin cuiburile pentru aceste găini. Eu credeam că adaptarea acestora va costa uh, mii, însă în multe centre costă milioane, pentru că e vorba de echipamente de vârf industrializate și foarte mulți agricultori au investit în acest domeniu pentru a ridica standardele de protecție a animalelor și pentru a crește bunăstarea acestora. Dar ne putem asigura că aceste standarde vor fi implementate în toată Uniunea Europeană până la sfârșitul anului viitor? Nu cred. Vreau să știu ce face Comisia, ce inițiative are Comisia pentru a uh, aplica aceste măsuri. Se vorbește despre interzicerea uh, uh, importului de ouă sau comerțului cu ouă ce nu respectă aceste standarde. Dar vreau să uh, mă asigur că Comisia va ridica aceste standarde și că uh, vom avea condiții egale pentru toți. Mulțumesc, domnule Davis, domnul Dantin. Merci, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Paulsen, pentru raportul dumneavoastră. Eu aș dori să îi felicit pe raportorii din umbră uh, care au depus eforturi uh, în redactarea acestui raport. Aș dori să o felicit mai ales pe doamna Iegle. Acest uh, raport nu este pe placul tuturor statelor membre, cu toți consumatorii, toți uh, cetățenii europeni nu văd lucrurile la fel. Însă, trebuie ca reglementările europene să reușească să ajungă la un nivel foarte ridicat de standarde, uh, care ne este foarte util, ne va fi foarte util în negocierile internaționale, mai ales în ce privește controlul produselor importate. Însă, așa cum s-a spus, nimic nu e pe gratis. Și de fiecare dată ne dăm seama că uh, crescătorii trebuie să uh, plătească tot mai mult uh, într-un moment în care rentabilitatea agriculturii este foarte fragilă. Și iată care ar fi o justificare pentru politica agricolă comună. Dacă anual cheltuim 100 de euro pe cap de locuitor pentru finanțarea politicii agricole comune, bunăstarea animalelor e unul dintre motivele care necesită o astfel de compensație. Doamna Dăncilă, vă rog. Domnule președinte, felicitări doamnei Paulsen, care prin acest raport oferă soluții legate de bunăstarea animalelor, de problemele pe care le ridică acest capitol în cadrul politicilor europene este cunoscut faptul că sănătatea animală presupune bunăstarea acestora un anumit confort biologic minimal fără de care nu este posibilă exprimarea integrală a vitalității inclusiv a comportamentului natural adecvat schimbărilor ce intervin în mediul de viață. de aceea consider că la nivelul uniunii europene trebuie trebuie meninută îmbunătăirea i creterea competitivităii sectorului agricol prin promovarea i respectarea normelor în vigoare cu privire la bunăstarea animalelor dar i în conformitate cu cerinele pentru protecia acestora aceasta presupune ca statele membre să aibă în vedere revizuirea tehnologiilor de cretere a animalelor i înlocuirea tehnologiilor vechi cu alte tehnologii moderne i performante care in seama de cerinele fiziologice ale animalelor i permit valorificarea în cele mai bune condiii a potenialului biologic productiv al animalelor i care duc la o sigurană alimentară mult mai ridicată bineîneles că acest lucru are în vedere atât alocarea unor fonduri corespunzătoare acestui domeniu dar i utilizarea eficientă a oportunităilor de sprijin date de acestea pentru ca statele membre să investească în soluii inovatoare i moderne destinate bunăstării animalelor. consider că pentru găsirea celor mai bune soluii un rol important îl poate avea participarea cetăenilor a societăii civile pentru elaborarea i realizarea unor programe în acest domeniu Prea pliate pe realitățile din fiecare stat membru. Mm. doamnă jtteenmki eläinten hyvinvointi mittaa myös meidän eurooppalaisten. sănătatea animalelor este, în cele din urmă, și o măsură a civilizației în care trăim. Trebuie să avem niște dispoziții uh, care să fie corespunzătoare și care să fie și controlabile. Deocamdată avem neajunsuri la ambele puncte. S-a vorbit despre importurile, despre transporturile de animale. Am văzut filme îngrozitoare la televizor și vorbim aici, într-adevăr, despre protecția animalelor. Sper că uh, Comisia va avea o abordare rapidă și fermă, astfel încât să putem să fim siguri că se garantează protecția și tratarea uh, bună a animalelor. Mulțumesc. Acum dau cuvântul comisarului Pibalx. Um, president, uh, members. Domnule președinte, stimați deputați, Aș dori să mulțumesc Parlamentului și mai ales doamnei Paulson pentru această inițiativă de a pregăti un raport referitor la planul de acțiune pentru bunăstarea animalelor. Acest raport reflectă ce s-a făcut până acum, dar conține și idei foarte utile și importante pentru o strategie viitoare în domeniul bunăstării animalelor. Planul de acțiune adoptat în 2006 a fost un succes. A uh, a dus uh, la un numitor comun toate viziunile europene referitoare la bunăstarea animalelor, iar rezultatele au fost foarte satisfăcătoare. Acestea fiind zise, Comisia împărtășește opiniile exprimate la această sesiune de luare spontană a cuvântului. Acest subiect rămâne unul foarte important și trebuie să se facă eforturi pentru a se asigura o implementare adecvată. La întrebarea domnului Chris Davis vom oferi un răspuns specific uh, ulterior, însă în principiu pot să vă spun că Comisia se ocupă de acest subiect, că sunt măsuri care au fost adoptate și trebuie să fie implementate. E vorba de statul de, statul de drept aici, dar și de o, compet, de o concurență uh, loială. Este vorba și de concurența dintre producătorii din UE și din afara ei. Bunăstarea animală este o preocupare necomercială care trebuie să fie apărată după cum s-a hotărât la negocierile OMC. Strategia noastră viitoare este clară pe viitor și iau notă de apelul dumneavoastră pentru un plan pe 2011-2015 și vă asigur că Comisia uh, lucrează pe această temă. Dorim să uh, avem o abordare globală în legătură cu planul de acțiune pentru bunăstarea animalelor, ținând cont de nevoile producătorilor europeni și de eforturile lor de a face față concurenței. La, la raportul dumneavoastră, doamnă Paulson, trebuie să vă uh, spun că articolul 13 din Tratatul Uniunii Europene uh, Uh, menționează o prevedere foarte importantă. De asemenea, bunăstarea animalelor este un subiect foarte important și interesant. Legislația aceasta poate să stea la baza unor viitoare inițiative, inclusiv legislative, și de asemenea la baza informării consumatorilor și la promovarea de standarde în domeniul sănătății. Iau notă de sprijinul dumneavoastră și îl apreciez în legătură cu crearea unei rețele europene de centre de referință pentru bunăstarea animalelor. Aici ar intra uh, instituții din Uniunea Europeană și uh, părți interesate de promovarea bunăstării animalelor. Iau notă și de inițiativa dumneavoastră referitoare la analiza costurilor și a beneficiilor. Trebuie să ne asigurăm că politicile noastre sunt consecvente uh, și să ne privim uh, toate propunerile dintr-o perspectivă globală. Acest raport subliniază și faptul că bugetul Uniunii Europene trebuie să fie la înălțimea ambițiilor noastre, prin oferirea de resurse suficiente pentru cercetare, tehnologii noi și tehnici din domeniul bunăstării animalelor. Acest raport subliniază că sunt necesare resurse pentru monitorizarea acestui uh, subiect la nivel european.